Am o greșeală în notele mele. Înainte să votăm, mai există punctul 8, discutarea amendamentelor, certificatul de protecție suplimentare pentru produsele medicinale și raportorul este domnul Luis de Grandes Pascual și trebuie să-i dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. În sesiunea trecută, în ședința trecută, am prezentat în calitate de raportor acest raport. Cum putem să ne raportăm la acest raport care pare să fie scurt în ceea ce privește reformarea regulamentului, însă este foarte complex dacă ne gândim la rezultatul pe care îl putem atinge în domeniul Spun același lucru pe care l-am spus și atunci și cred în continuare că așa este. Este o chestiune care a ajuns târziu la noi și nu asta din neglijența comisiei, pentru că e o chestiune extrem de complexă Uh, care a întârziat foarte mult pentru a putea prezenta o poziție echilibrată și din punct de vedere juridic să fie o poziție rezonabilă în care să existe posibilitatea ca producătorii de produse gen, de medicamente generice să poată concura cu statele terțe în momentul în care se termină protecția pe care o implică brevetul. De asemenea, vreau să spun că nu din întâmplare există o înțelegere între două grupuri de state care favorizează produsele generice, pentru că în acele state se produc medicamente generice și alte țări mai puțin favorabile acestei poziții. E vorba de statele inovatoare care dețin brevetele, așa încât, pentru că în acele state se produc aceste medicamente și acolo și-au sediul întreprinderile care au făcut invenții, care au făcut investiții și care realmente sunt uh, cele care duc la progrese pe scena mondială prin investițiile care au dus la descoperirea de principii active noi și care au îmbunătățit sănătatea la nivel mondial. Am spus uh, acest lucru și îl repet că nu puteam să discutăm Uh, să ajungem la o dezbatere falsă, adică să spunem că genericele au aceeași valoare și că sunt bune pentru persoanele sărace și că uh, ai uh, de proteja pe cei pe inovatori, ar dăm dovadă de o poziție greșită. Sigur, reducerea generilor, de genericelor în lume a implicat uh, a progrese foarte multe, scăderea prețurilor și s-a ajuns eficient uh, cu aceste medicamente la foarte multe persoane, grupuri, persoane care altfel n-ar fi putut să aibă acces la aceste medicamente, iar fabricarea acestor medicamente a fost foarte importantă. Comisia dorește să reformeze regulamentul uh, în favoarea fabricanților de medicamente generice din Uniunea Europeană, astfel încât să poată concura cu succes și în condiții egale cu cei din statele terțe și care sunt pregătiți să concureze cu producătorii din Uniunea Europeană, țări cum ar fi India, China și altele. În uh, Uniunea Europeană sunt țări din Est uh, care au uh, o poziție dominantă în producerea de medicamente generice, este un fapt. Există, deci, o înțelegere care, sau, sau o, o coliziune care ne poate diviza într-o manieră de nedorit. Pentru că unele sau altele dintre țări ar putea să aibă o altă poziție. Ideea ar fi să încercăm să ajungem la un compromis în care marile teme să fie bine definite și să găsim o cale, o soluție. În raportul meu am făcut-o posibilul să favorizez dincolo de, deci, cea, de, de efortul Comisiei pe producătorii de generice, dar fără să trec de drepturile legitime ale firmelor care și-au făcut treaba și care au venit cu inovații și care uh, au dreptul la brevete. Astăzi ne gândim la amendamente. Amendamentele au fost înaintate în noiembrie au, e vorba de 271 de amendamente și uh, vreau să spun că protecția certificatelor nu înseamnă niciun fel de schimbare pentru protecția certificatului suplimentar în ceea ce privește comercializarea pe piața europeană și ar trebui să rămână în continuare așa. Titularii trebuie să-și mențină exclusivitatea și pentru ei ar trebui să existe garanții de transparență și care să evite mm, producerea de, ge- de generice în Uniunea Europeană pentru produsul uh, acesta protejat. Am putea ajunge astfel la o poziție echilibrată. Sunt trei puncte fundamentale în propunere și sperăm să putem colabora cu toții și aș vrea să vedem uh, ce părere aveți, pentru că există poziție, o poziție echilibrată. În primul rând, poziția Comisiei și a Consiliului uh, este destul de rigidă, nu vor să modifice uh, raportul care există în uh, regulament. Eu susțin poziția Comisiei și a Consiliului fără a prejudicia posibile modificări ale poziției care ar favoriza poziția producătorilor de generice dincolo de ce ar prevedea propunerea Comisiei. În amendamente există coincidențe, adică trebuie anunțat titularul brevetului, pentru că vorbim de o excepție, de o excepție de la un drept și că se, pot ajunge, se poate ajunge la informații pentru a putea avea suficient de multe probe care să vină cu măsuri în cazul unei infracțiuni. Și se mai pune problema aplicabilității propunerii. Dacă ne gândim la, în Uniunea Europeană, e vorba de un drept fundamental în industria europeană, iar aplicarea ar însemna o, o mare problemă pentru titularii uh, acestor drepturi. Ar trebui să se aplice într-o perioadă de 3-4 ani care să garanteze problemele detectate cât mai curând și să ducă la siguranța juridică stabilind o dată uniformă de aplicare a excepției și o perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a garanta garantarea drepturilor respective și a investițiilor anterioare. E vorba de acordarea unui termen suficient de mare pentru autorități și, nu în ultimul rând, ne gândim unde putem găsi stockpiling-ul, adică E vorba de nu depozitarea sau acumularea de medicamente. E vorba de cei care pretind și care recunosc propunerea comisiei. Pentru că una e să fabrici și să depozitezi pentru ca în prima zi să poți concura cu succes cu țările terțe, și să nu li se acorde un avantaj față de acești producători și alta este ce se cere, care e legitim, dar trebuie dincolo de acest, merge dincolo de acest lucru. Dacă e posibil să se depoziteze produsele astfel încât genericele să competeze în momentul în care se termină protecția pe piața internă a Uniunii Europene. Asta este de fapt cheia să nu ne păcăl Nimeni nu vrea să păcălească pe nimeni, iar eu cu atât mai puțin am vorbit cu toată lumea, am verificat că de fapt aceasta este cheia. Am vorbit cu Comisia, am vorbit cu Consiliu în ce măsură ar fi posibil să se ajungă la un compromis care ă, să vină cu niște garanții și să ne permită să ne atingem obiectivul pe care îl uh, doresc în mod legitim producătorii de generice. Apare un obstacol natural, ce anume dreptul preexistent al uh, inventatorilor care au făcut uh, investiții foarte mari și că perioada de 5 ani care li se acordă pentru a exploata cu succes aceste Uh, invenții și apoi să nu mai facă investiții apare, care apare în, în propunerea comisiei și care îi favorizează pe fabricanții de generici, ar, care pot în același timp să se pregătească pentru export. Asta este realitatea. Și ar fi un act de injustiție ca genericele să nege faptul că ce propune această propunere este să-i favorizeze. Însă dacă inventatorii acceptă într-o anumită formă să fie privați de un drept legitim pe care îl aveau în ceea ce privește succesul ulterior al invențiilor lor, ne întâlnim cu ideea că ei ar trebui să spună că acceptă ce cere comisia. Adică în anumite limite, uh, ce spune și ce spun și eu, uh, raportorul, dar nu vor să meargă mai departe. Am ajunge la o, într-o situație fără ieșire. Știm cu toții că uh, timpul este limitat, timpul în care putem lucra. Ori găsim un compromis care să fie util pentru ca ă, nu toată lumea, Parlamentul, Comisia și Consiliul să accepte o formulă de ieșire din impas, ori în timpul care ne-a mai rămas, care este foarte puțin, ă, am face ca această propunere să nu fie val, să nu mai fie valabilă. Eu trebuie să spun acest lucru cu sinceritate. Voi vorbi cu toată lumea, voi încerca să vedem ce formulări apar la amendamente și să vedem în ce măsură ar fi atinse drepturile eh, celor care fac inovații și ce, dacă se poate merge mai departe de facilitățile eh, din, din raportul meu sau ce garanții se pot eh, oferi. E adevărat, Comisia spune că Uh, erodarea drepturilor ar fi un uh, drept, ar fi un semnal negativ pentru uh, alți asociații cu care negociază Uniunea Europeană. Ne gândim la valorile pe care le apără Uniunea Europeană, dar nu e mai puțin adevărat că diferite rapoarte recunosc faptul că, știu, problema aceasta a depozitorii trebuie să aibă în vedere competitivitatea pieții, mărimea pieții, politicile naționale, prețurile, rambursarea. Fără îndoială, toate aceste elemente au un rol extrem de important. Și în momentul în care uh, analizăm care este problema genericelor, se spune că uh, rambursările sunt un factor clar pentru a arăta în ce moment un generic poate să intre pe piață. Ținând cont de toate acestea, domnule președinte, voi încerca să discut cu toată lumea, cu toți cei care au propus amendamente, voi folosi toată buna voință de care pot da dovadă și puterea ca să încerc să ajung la un compromis și să ajung la un compromis care să ducă la competitivitatea acestei piețe farmaceutice din Europa, să ajung la un echilibru între ideea de a menține atractivitatea Uniunii Europene ca centru de investiții inovatoare și, pe de altă parte, necesitatea de a garanta competitivitatea producătorilor de generice din Uniunea Europeană, creând condițiile pentru a putea concura în condiții egale pe piețele mondiale care se dezvoltă. Acesta este adevărul. Este, de fapt, factorul comun al tuturor amendamentelor pentru că ne gândim la valabilitatea genericilor care din prima zi doresc să intre pe piață. Sunt cereri legitime, însă lucrurile sunt destul de complicate pentru că ne gândim în ce măsură pot fi acceptate de Comisie și de Consiliu. Evident că respectate opiniile și o să încercăm să fim oniști, onești. E o chestiune importantă și afectează interese foarte mari, iar țările, evident, sunt sensibile, pentru că e vorba de șansele pe care le au, iar altele au făcut investiții ca să ajungă la un obiectiv legitim și au dreptul să își apere aceste poziții. Cam asta e ce aveam de spus, domnule președinte. Nu o să analizez amendamentele una câte unul, însă E o chestiune cu caracter general și pot să fac acest lucru în discuții cu fiecare dintre cei care au propus amendamente și în uh, ședințele cu raportorii din umbră o să găsim niște soluții valabile. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Zlotowski. Mulțumesc, domnul Zlotowski. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele depuse de grupul ECR par să dorească să extindă domeniul de aplicare al propunerii comisiei pentru a include și posibilitatea de a aplica normele referitoare la uh, pentru a asigura accesibilitatea genericelor nu doar cetățenilor țărilor terțe, ci și cetățenilor europeni. Acest regulament n-ar trebui să vizeze doar exporturile către Asia sau Africa, ci ar trebui să vină în întâmpinarea nevoilor pieței europene, care sunt foarte mari. Medicamentele cu certificare suplimentară pentru export au un scop exclusiv economic. Și piața uh, internă trebuie să fie gestionată luând în considerare siguranța pacienților europeni. Sperăm să se găsească totuși o soluție care să fie favorabilă și pentru pacienții europeni, dar și pentru producătorii europeni de uh, produse farmaceutice. Și sper că vom putea să ajungem la un compromis între uh, raporturi. Thank you very much, Chair. Um, I'll try to keep it short, uh, but I uh, switch for that. Domnul Falcan, o să încerc să fiu cât mai succint și o să trec la germană. Mulțumesc raportorului pentru acest uh, raport și pentru informarea foarte detaliată Obiectivul meu este de asemenea să ajungem cât mai repede la un acord, dar în același timp sunt de părere că dacă nu reușim acest lucru în Comisia Jurii, atunci ar trebui să folosim și posibilitatea de a întreba plenul. Această opțiune cred că ar trebui să, fie răm- să rămână deschisă, pentru că um, mă șochează destul de mult ceea ce am auzit aici. Avem două comisii care se ocupă, s-au ocupat de acest subiect printre altele Comisia Envi, care este responsabilă pentru chestiuni legate de sănătate și unde am ajuns uh, la un uh, compromis uh, între marile grupuri politice. 48 um, de colegi au susținut acest compromis și nu pentru că l-am elaborat eu, totuși consider că acest compromis s-a bucurat de o majoritate atât de amplă uh, și acest lucru ne arată că este un text echilibrat. Obiectivul nostru este ca producția de medicamente generice din Europa să fie revitalizată și acest lucru nu se va putea face prin propunerea comisiei. Deci propunerea comisiei trebuie să fie îmbunătățită. Esențial este depozitarea uh, medicamentelor, pentru că fără depozitare nu voi putea să votez pentru acest uh, Uh, text. Același lucru este, uh, se găsește și în poziția Comisiei pentru uh, um, Comisia pentru Comerț și, sigur, Comisia pentru Sănătate, de asemenea, vede lucrurile în același fel. Mai avem atât de puțin până la alegerile europene și cred că ar fi un semnal fatal să uh, pierdem această șansă. Prin urmare, pentru mine, depozitarea este esențială și cred că în acest sens ar trebui să îi întrebăm pe toți colegii în plen dacă nu ajungem la un acord. Avem patru puncte dificile în acest uh, raport. În primul rând, depozitarea, apoi domeniul de aplicare și notificarea producătorilor atunci când începe, dorește să înceapă producția un producător de generice. În toate aceste domenii, cred eu, uh, dacă reușim să ne mișcăm un pic fiecare de pe poziții, putem să ajungem la un acord echilibrat. Uh, cred că este foarte important să se păstreze secretul, uh, uh, să se păstreze confidențialitatea în producție putem, cred, să fim un pic uh, flexibili și nu se poate ca în cele din urmă această propunere să înrăutățească și mai mult situația pentru producătorii de generice. Aștept cu nerăbdare reuniunea cu raportorii din umbră de miercuri și cred că ar trebui să ne gândim și la ce au uh, uh, obținut celelalte comisii de specialitate în avizele care au fost adoptate cu o majoritate foarte serioasă și, sigur, dacă nu ne punem de acord, atunci să mergem în plen. Doamna Reda, mulțumesc! Știu că colegii vor să treacă la vot, deci o să fiu foarte succintă, dar simt totuși că trebuie să spun câteva cuvinte pentru că, din păcate, nu voi putea să merg miercuri la această întâlnire pentru că particip la un trialog. Nu este niciun secret pentru nimeni că grupul verzilor are îndoieli serioase referitoare la utilitatea acestui sistem al certificatului suplimentar de protecție, pentru că el poate să prelungească în mod artificial durata protecției uh, medicamentelor prin sistemul de brevete, chiar și pentru companii care nu au investit în cercetarea și dezvoltarea acelor medicamente. Cu toate acestea, vrem să avem o poziție constructivă, suntem de acord că această propunere nu va putea să soluționeze toate problemele referitoare la accesul la medicamente și este un mic pas înainte, în direcția bună, dar uh, în ceea ce uh, privește obiectivele acestei propuneri, cred că trebuie să abordăm toate problemele accesului la piață pentru generice, inclusiv depozitarea, inclusiv posibilitatea de a aplica derogarea uh, pentru um, certificate suplimentare care există deja și trebuie să recunoaștem faptul că accesul la medicamente este totuși o problemă mai amplă și poate că nu aici este locul unde să intrăm în detalii, dar am putea să folosim clauza de revizuire a sistemului uh, certificatelor de protecție um, uh, problemele. Dar acest lucru nu trebuie să stea în calea finalizării acestei propuneri în mandatul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, Comisia! Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați dat cuvântul. În primul rând, așa cum am mai spus deja, salutăm proiectul de raport prezentat de domnul raportor. Am considerat că este un text eh, destul de echilibrat, în ceea ce privește amendamentele, din punctul nostru de vedere, sunt multe elemente foarte utile care ar putea să ajute la obținerea unui compromis rapid. De exemplu, în ceea ce privește notificarea. Pentru noi, două elemente sunt esențiale. Pe de o parte, credem că deținătorul, titularul unui suplimentar, certificat suplimentar de protecție, trebuie să primească toate informațiile necesare pentru a putea să se asigure că nu există nicio încălcare a drepturilor sale în Europa. Dar, pe de altă parte, mi se pare foarte important, de asemenea, să nu se transmită informații sensibile din punct de vedere comercial. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare în contextul acestei propuneri. Și, de asemenea, considerăm că e nevoie și de transparență. Și de asta am făcut o propunere de publicare care credem că este în interesul sectorului în ansamblu său, pentru că transparența și obiectivitatea sunt cea mai bună garanție împotriva unor uh, acțiuni de înțelegeri uh, ascunse pe piață. Așadar, considerăm că sunt elemente bune de, de compromis, unde nu sunt de acord cu Uh, eurodeputații este atunci când ei spun că propunerea noastră nu este în interesul pacienților. Această propunere se referă la o derogare pentru export. Da, dar aceasta nu se referă la pacienții din țări terțe. Aceast, această derogare dorește să asigure oportunități pentru uh, producătorii noștri din Europa, pentru că dorim ca aceștia să rămână în Europa și să aibă o poziție de piață foarte bună în Europa, uh, vrem să confirmăm poziția Europei ca un centru al industriei farmaceutice. Deci, derogarea pentru export ar trebui să funcționeze în avantajul pacienților europeni prin faptul că ne asigurăm astfel că producătorii noștri nu vor pleca în străinătate pentru a se bucura de oportunități, ci vor produce pe teritoriul european. Și cum am explicat uh, în evaluarea impactului, dacă aceste companii rămân în Europa și încep să producă în Europa, atunci vor fi pregătite la momentul în care vor avea posibilitatea să uh, lanseze produsele lor în Europa. Deci uh, vor produce nu doar pentru uh, pacienții țărilor terțe, ci și pentru pacienții europeni. Deci vreau să subliniez această propunere uh, contribuie la accesul pacienților. Avem o clauză de revizuire prevăzută, deci am propus să analizăm um, modul în care această propunere va îmbunătăți situația și credem că prin derogarea de export vom reuși să atingem obiectivele propunei într-o manieră echilibrată, fără să uh, riscăm uh, diversiuni pe care am încercat să le evităm uh, prin clauzele de salvgardare din această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. Putem să încheiem așadar acest punct 8 și vom trece acum la voturi. Sper că aveți cartelele de vot și le-ați introdus în console, în locul potrivit. Și începem cu proiectul de aviz uh, referitor la drepturile de autor pe piața digitală. Raportor este domnul Fos. Este un vot unic care va fi un vot electronic. S-a deschis votul. și se adoptă, așadar îl felicităm pe domnul Fos. Apoi urmează proiectul de aviz referitor la asigurarea de răspundere, răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 18. Se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Deci, verificăm votul la amendamentul 23. Și se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 27. Se adoptă 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 29 și 30 pentru, împotrivă, abțineri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 abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum supun la vot, prin vot electronic, proiectul de aviz. Se adoptă. Așadar, o felicităm pe doamna Bergeron. Și continuăm cu raportul meu referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Unis 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru,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 împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar uh, vreau să fiu sigur pentru că nu toată lumea ridică mâna vizibil. That has been adopted. Uh... Se adoptă 31 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 32 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 33 pentru împotrivă. Haideți să verificăm la 33. Se respinge. 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 și cult 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm votul la 42. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm votul la 44. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 46 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. La 49 probabil că este respins. La 48, 48 spune președintele. Hmm. Se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm votul la 55. se respinge. Cult 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. și se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 8. Nu, e identic. Cult 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru. A, nu, e caduc acesta. 66. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul e caduc. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 71 și cult 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, Mm, nu sunt sigur. Haideți să verificăm la 85. <coughs> Se adoptă. 86 a fost retras. 87 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 15 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. La 93. Se adoptă 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 95 pentru, împotrivă,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 Cult 16 e caduc, așadar votăm acum proiectul de raport în întregime. Se adoptă. Vă mulțumesc! și încă o ocazie, o ocazie să mă felicitați la sfârșit este următorul raport, descărcarea de gestiune, referitoare la bugetul general al Uniunii Europene, Curtea de Justiție. Amendamentul 1 pentru. Again. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm la 8. Verificăm 8. Wow, deci chiar n-am, n-am observat ce se întâmplă în sală. A fost respins. 9 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și 9. I got confused pentru că acum chiar m-am încurcat. S-a, a fost respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bun, asta a fost clar, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 14, vă rog. That has been adopted and draft opinion. S-a adoptat, votăm acum pe întregul proiect de aviz, vot electronic. Very well. Thank you. Foarte bine, mulțumesc. Acum trecem mai departe la raportul domnului Coferati cu privire la furnizarea documentelor. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 și 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 65, vă rog, că n-a fost clar. Bun, încă un vot. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 și 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 94 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 96 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 100 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 106 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 112 pentru. Nu. Îmi cer... Ba da, e bine. Încă o dată 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ba nu, îmi cer scuze, e respins. Atunci 113 pentru. 113 devine caduc. Trecem la 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. Okay, my, my mistake. So my mistake. First, first we verify 36. Yeah. Verificăm 36 în primul rând, pentru că a, ni s-a solicitat verificarea. Deci 36. Bun, respins. Și ne întoarcem, pentru că trebuie să votăm la 113, cel dinainte, da? Îmi cer scuze. 35 a fost respins. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Yes, 114 in 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 și 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se, adopt, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, devine caduc. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm pe întregul proiect de raport, vot electronic. Adopted, so se adoptă, deci felicitări domnului Coferati. We continue by the... Și continuăm acum cu proiectul de raport cu privire la cooperarea între instanțele statelor membre în, al domnului Radiev. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă 53, 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 52, devine caduc, 54 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 55 pentru... Verificăm la 54? Bine. Respins. Deci, 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 68 și 69 pentru, împotrivă, abțineri, respinse 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 65, 14 pentru, împotrivă, Acum nu sunt convins. Haideți să verificăm la 14. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, nu sunt sigur. Haideți să verificăm 73, vă rog. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 16 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 82 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 35 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 34 pentru. Nu, am greșit, trecem la 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm pe întregul raport, vot electronic. And that has been S-a adoptat. Felicitări domnului raportor, care nu este alături de noi acum. Acum avem un proiect de aviz în formă de scrisoare cu privire la o politică europeană cuprinzătoare în ceea ce privește robotica și inteligența artificială. Vot electronic, vot unic. Se adoptă. Felicitări, domnule Delvaux. Și acum avem reformarea. Încă o dată vot electronic. Se adoptă. Felicitări, domnule Geringer. Dați-mi voie să văd dacă mai am vreun anunț de făcut. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc la Bruxelles pe 23 ianuarie. Stați un pic. Cel mai important anunț. Aș dori să vă invit călduros la cina de sfârșit de an și de Crăciun la ora 17 în low C2.1 C2.1. Mâine, cred. Mâine. Acolo voi putea să vă fac toate urările pentru un Crăciun fericit și un an nou fericit. Cei care nu veți veni, dar nu cred că va fi cazul, pentru cei care nu veți veni, vă fac acum aceste urări. Vă mulțumesc!